Mulțumesc! Autoritățile competente din Polonia mi-au cerut o, au făcut o cerere de ridicare a imunității parlamentare a domnului Zbigniew Ziobro. Conformitate cu articolul 6 alineatul 2 al regulamentului de procedură, această cerere a fost transmisă Comisiei Afaceri Juridice. Doamna Lara Comi mi-a făcut o cerere de apărare a imunității sale parlamentare. La fel și domnul Gabriele Albert